președintelui o cerere de ridicare a imunității parlamentare pentru Ingeborg Gresle în cadrul unei proceduri de anchetă împotriva dânsei. Autoritățile competente ale Franței au adresat de asemenea o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Steve Briois din uh, cadrul unei uh, informații judiciare și conform, conform regulamentului aceste uh, cereri au fost trimise către Comisia Afaceri Juridice din Parlamentul European. De asemenea, am primit din partea grupurile S